Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Începem acum lucrările ședinței noastre. Sper că toată lumea e pregătită. Sper că ați avut o vacanță de vară plăcută și sunteți gata să începeți cu forțe proaspete munca în această toamnă. Începem prin adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, putem considera adoptată fără modificări ordinea de zi. Așa se și întâmplă. Prin urmare, ordinea de zi este adoptată. Apoi, termenul de depunere a amendamentelor pentru utilizarea uh, procedurii de reglementare cu control pentru articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deci Amendamentele au fost distribuite de raportorul uh, din Comisia Envi ieri, pe 30 august, și termenul este deschis pentru uh, depunerea amendamentelor. Ele se vor uh, supune la vot și apoi se vor atașa scrisorii pe care o vom transmite către președintele Comisiei Jurii. Iată care este programul termenul pentru amendamente în ENVI 6 septembrie la ora 11, votul în ENVI pe 28 septembrie, iar termenul pentru depunerea amendamentelor în Comisia Jurii nu este încă anunțat. Următorul anunț, amânarea după următoarea, uh, a următoarei ședințe din Comisia Envi pentru 11 septembrie, partea de după amiază, iar uh, proiectul de ordine de zi pentru sesiunea de dimineață vă va fi transmis cât de curând. Apoi, schimbări în secretariat. Iosfer Flut, care lucrează de 10 ani în secretariat, se va ieși la pensie pe 1 septembrie, după peste 40 de ani de când lucrează în cadrul personalului Parlamentului European și în numele comisiei noastre aș dori să-i mulțumesc pentru munca depusă și pentru realizările obținute în sprijinul acordat activității noastre. Îi urăm mult succes în continuare. Situația care este regimul interpretării, interpretarea avem în 20 de limbi, mai puțin estona, letona, malteza și irlandeza. Reuniunea se transmite pe cale electronică, așa cum se întâmplă de obicei, prin webstream. Apoi, recomandările pentru 11 iulie, ele v-au fost distribuite prin e-mail și dacă nu aveți obiecții, le putem adopta. Următorul punct de pe ordinea de zi, obiecția la regula 105 cu privire la produsele de înlocuire totală a dietei, produsele de dietă de înlocuire totală. Și îi dau cuvântul mai întâi doamnei raportor, doamna Gerling. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Am urmărit uh, această chestiune atunci când ea a fost tratată în, de domnul Risca, raportor, și încă de la vremea respectivă, în mandatul trecut al Parlamentului, au fost multe debateri și multe chestiuni rămase pendinte. În cele 28 de state membre, problema a fost tratată într-un mod foarte diferit de la o țară la alta. Prin urmare, în acest domeniu, ca și în alte câteva, a fost foarte greu să găsim o soluție în actul de bază. Și s-a lăsat subiectul să fie rezolvat la nivelul procedurii de comitolo comitologie. Ei, cam aici suntem acum și înțeleg că pentru statele membre e destul de complicat și pentru colegii care nu s-au implicat în uh, discuțiile de acum vreo patru ani, într-adevăr, e destul de greu și atunci eu uh, aș face trimitere la ce am discutat atunci și la ce am discutat în trilogurile cu Comisia Europeană. Și la aceste chestiuni aș vrea să mă refer acum. Deci susținem aceste produse pentru pierderea greutății, care sunt uh, sigure, sunt accesibile și sunt utile pentru persoanele care sunt supraponderale sau obeze și care doresc să piardă greutate și în felul acesta să-și îmbunătățească calitatea vieții. Noi nu spunem că toată lumea trebuie să piardă din greutate, dar este o soluție pentru cei care suferă de obezitate și avem numeroase exemple Aici, uh, în Parlament, au venit foarte mulți oameni care au folosit astfel de produse și care produse s-au dovedit de succes, permițându-le să piardă foarte mult uh, greutate și, în felul acesta, să-și îmbunătățească șansele de viață. Obezitatea și supraponderalitatea au pus uh, un, o presiune uriașă asupra sănătății oamenilor, sănătății publice și de aceea ar trebui să ne folosim de toate instrumentele la dispoziție pentru a răsturna această tendință. Peste 50 la, de, această tendință. Peste 50% din populație este supraponderală, în unele state membre chiar 70% și în țara mea este chiar una dintre cele mai, care stă cele mai prost. Și 70% din bugetul uh, Uh, sănătății în Uniunea Europeană se îndreaptă către rezolvarea problemelor asociate cu supraponderalitatea și obezitatea, deci o problemă foarte gravă. În ultimii 30 de ani, Uniunea Europeană a aplicat standardele uh, asupra acestor uh, produse, care s-au dovedit eficiente și sigure. Eu nu cunosc niciun fel de exemple de persoane care să suferă de cine știe ce grave efecte adverse ale utilizării acestor produse. S-a tot vorbit de faptul că ele încurajează la înfometare și la crearea unor uh, probleme alimentare, dar eu nu știu să existe într-adevăr astfel de probleme grave, nu, nu există dovești științifice. Uh, Comisia a cerut EFSA să revizuiască însă probele științifice și EFSA a hotărât că ar trebui să stăm departe de standardele acestea globale codex. Eu nu mă opun acestei recomandări, dar între evaluarea și gestionarea riscurilor aș vrea să știu care este, <clears throat> care este linia de demarcare. EFSA nu a primit întrebarea care sunt produsele care ar arăta la fel sau ar avea același gust din perspectiva producătorului. Este o decizie pe care trebuie să o facă comisia. Trebuie să o ia deci eh, comisia. Noi, după cum știm, EFSA este o, o agenție foarte serioasă, analizează lucrurile cu toată seriozitatea și aplică uh, parametrii necesari și uh, nu fac altceva decât să facă ceea ce li se cere să facă. Prin urmare, întrebarea care li s-a pus este cât de uh, gustoase ar fi aceste mm, produse, aceste suplimente alimentare, deci cât de ușor de folosit ar fi și au făcut o recomandare în legătură cu schimbarea conținutului nutrițional, recomandare despre care producătorii și utilizatorii acestor produse spun că fac ca produsele respective să nu mai fie utilizabile. sunt atât de puțin gustoase încât nu pot fi mâncate și, de-al minter, dacă ar fi să se modifice structura lor, ar, trebui, ar fi imposibil de produs. Și atunci există, ar exista o problemă de pe piață cu aceste produse. Prin urmare, trebuie să se țină seama și de implicațiile în viața reală ale recomandărilor făcute. Încă o dată, eu nu mă opun niciun fel de, niciunui fel de uh, studiu științific în legătură cu conținutul nutrițional și așa mai departe, dar trebuie în același timp să fim practici în legătură cu utilizarea acestor produse. Produsele acestea s-a spus, spus că miros, arată și au un gust insuportabil se deteriorează mult mai ușor și asta fără fără a produce un beneficiu semnificativ. Deci modificările din punct de vedere nutrițional nu sunt uriașe, dar le fac imposibil de utilizat sau de produs. Și atunci ne întrebăm, ne așteptăm ca mai mulți sau mai puțini oameni să folosească astfel de produse. Fără ele, persoanele supraponderale sau obeze ar putea să renunțe la dietă și am văzut cu toții ce, ce fel de diete ni se propun pe internet, să mănânci un fruct pe zi și o linguriță de nu știu ce. Sigur că genul acesta de diete drastice ar trebui să evite, dar ele sunt singura alternativă pentru astfel de produse și atunci oamenii ar fi tentați să folosească genul acesta de diete. Sau ar putea exista și posibilitatea achiziționării acestor produse direct pe internet. Produsele astea însă nu mi se par prea interesante, prea atrăgătoare. Eu susțin deciziile luate în baza probelor, dar încă o dată și în cazul acestor uh, decizii trebuie să ne gândim la lumea reală, la aspectele pragmatice ele nu vor produce efecte pozitive din potrivă, aceea, așa că nu înțeleg ce își dorește până la urmă Comisia cu această propunere. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, co-raportoarei și deschid acum uh, um, runda intervențiilor din sală, doamna Grostet. Mulțumesc, uh, mă alătur celor spuse de doamna Gerling. Și pe mine Uh, și eu am aceleași îngrijorări în ceea ce privește acest proiect de act delegat. Momentul în care se definesc prea strict criteriile, subvențiile și așa mai departe, cred că se uită unele lucruri importante care uh, ar putea să ducă la uh, o reducere a disponibilității a acestor produse atât de importante pentru o parte a populației care suferă de pe urma obezității și supraponderalității. Uh, regimurile de slăbire pot să aibă consecințe negative asupra sănătății în momentul în care se fac fără supravegherea unui specialist și fără uh, o strategie bine pusă la punct, iar aceste produse acum nu sunt reglementate cum trebuie. Iar uh, propunerile făcute în acest proiect de act delegat uh, ar putea, după părerea mea, să afecteze negativ gustul, mirosul și consistența acestor produse și, în același timp, costul crește. Deci nu are nicio noimă trebuie să existe un uh, element de stimulare pentru aceste persoane care suferă de probleme cu greutatea pentru a folosi aceste produse. Chiar dacă uh, comisia se bazează pe o analiză a EFSA, noi știm foarte bine că agenția recunoaște că criteriile pe care le propune sunt extrapolate. Uh, și asta sunt criterii pentru populația generală pentru că nu are alte criterii. Iată motive de îngrijorare și ehm, de aceea sprijin propunerea doamnei Gerling. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Șaldemoze. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă, pun, să vă spun că mă bucur foarte mult că uh, se recunoaște faptul că obezitatea și uh, problemele de greutate reprezintă un flagel în Europa și trebuie să avem o dezbatere la nivel european pentru a vedea ce putem face pentru a lupta împotriva sa. Trebuie să ne ocupăm de acest subiect și să ajungem la un acord în acest sens. În ceea ce privește dosarul pe care îl discutăm acum, vreau să vă spun că grupul nostru sprijină propunerea comisiei și nu suntem de acord cu această propunere de rezoluție. Și asta pentru că considerăm că trebuie să se facă ceva în ceea ce privește aceste produse specifice. Nu este vorba aici de lipsa indicațiilor de sănătate în ceea ce privește aceste produse, credem că aceste produse trebuie să fie puse pe piață în mod corect, cât se poate de corect și, în egală măsură, trebuie uh, să se poate înlocui uh, rația zilnică de calorii de către, cu aceste produse, dar asta sub supravegherea uh, medicilor, specialiștilor de sănătate. Amendamentele comisiei, într-adevăr, s-ar putea să aibă consecințe asupra gustului și consistenței acestor produse, dar, din câte știu eu, industria se poate adapta și ea noilor reguli și noilor condiții. Grupul nostru, S și D, are o poziție foarte clară. Este foarte bine că Comisia înaintează această propunere și vrem să subliniem că sprijinim această propunere și respingem propunerea de rezoluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pedicini. Mr. Pedicini, the floor is yours. Yeah. Domnule Pedicini? Chiedo scuza, Presidente. Allora, anche... Scuzați, domnule președinte. Și în țara mea, în Italia, o persoană din 10 este obeză. Și subiectul acesta al uh, suplimentelor alimentare este foarte important, cu atât mai mult cu cât aceste suplimente alimentare nu se folosesc numai la persoanele uh, obeze, ci și la persoanele sănătoase, dar supraponderale. De aceea e foarte important din punctul nostru de vedere să existe dezbaterea de astăzi, pentru că pe de o parte propunerea comisiei ni se pare extrem de discutabilă. De exemplu, ni se pare aleatorii definițiile, obiectivele, chiar și metodele teoretice care s-au fost folosite, care au fost folosite pentru tragerea concluziilor ce s-au tras, concluzii care au un impact concret asupra uh, producției acestor obiecte, fiindcă nu vorbim de substanțe toxice, cum s-a mai spus. Vorbim de produse care sunt folosite pentru a uh, permite unei tranșe de populație să-și recapete sănătatea. De aceea ni se pare exagerat să ajungem la situația în care să tragem concluzia că trebuie să interzicem atâtor întreprinderi care au făcut investiții pentru a produce subiect, aceste uh, produse, să le interzicem să-și continue activitatea. De aceea, în legătură cu tema compoziției acestor uh, substitute alimentare, considerăm că Uh, ar, concluziile comisiei ar limita disponibilitatea lor pe piață. De aceea, considerăm că ar trebui să ne definim mai bine poziția. De exemplu, în ce privește conținutul de proteine și de acești grași, lucrurile ar trebui să fie mai clare. Apoi, așa cum spuneau și colegii înainte, noi suntem totuși de acord cu Comisie cu privire la interdicția utilizării indicației referitoare la uh, efectele asupra sănătății ale acestor uh, suplimente alimentare pentru că conținutul nutrițional în sine e suficient pentru a furniza consumatorului toate informațiile utile care să-i permite să facă o alegere cu cunoștință de cauză. De aceea considerăm că dezbaterea de astăzi este fundamentală pentru a ne pronunța și noi dacă să susținem sau nu această propunere până la urmă. Mulțumesc, doamna Ris. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor de la Liberali și, așa cum a spus domnul Gerling, M-am ocupat de acest subiect uh, și acum patru ani, ceea ce legislația generală privind alimentele pentru anumite grupuri de persoane, din care făceau parte și acești înlocuitori ai unei totale. Bineînțeles, uh, cu toții dorim să luptăm, să combatem flagelul uh, global al obezității, dar um, pun unele întrebări în ceea ce privește modalitatea de a face acest lucru de către uh, celelalte, de, um, de a face acest lucru. Ce face Comisia prin acest uh, um, document care este așteptat, care era așteptat de mult timp, uh, după discuții cu industria? Se, ce face Comisia? Stabilește niște, um, niște condiții stricte uh, de fabricație și a ingredientelor, iar textul, bineînțeles, are unele avantaje, fiindcă um, acoperă nu numai acești acești înlocuitori uh, în ceea ce privește consumul redus de calorii, și un lucru nou, uh, înlocuitorii pentru um, un regim cu calorii foarte reduse, așa cum s-a spus, deci este foarte important, acest lucru este o noutate, interzice uh, afirmațiile privind defectele asupra sănătății, iată o abordare mai strictă față de marketingul alimentar, uneori scăpat de sub control, despre care am vorbit de mai multe ori aici. Acești înlocuitori au un conținut energetic limitat și pot fi folosiți fără sfatul medicului până la două luni, să zicem, dar aceste produse, deci nu trebuie să fie uh, vândute trebuie, trebuie să li se facă publicitate și să fie vândute un, unui public care nu este în deplină cunoștință de cauză. În ceea ce privește gustul, da, această chestiune poate pune o problemă. Uh, s-a dat impresia că toți experții spun că gustul este foarte prost, dar nu este adevărat. Unii spun că uh, până la urmă uh, industria va reușit și reușește deja să fabrice produse bune la gust, care să respecte această compoziție impusă. Una dintre uh, chestiunile abordate reprezintă și costul, costurile pe care le vor aduce cu sine aceste schimbări industriei, e vorba de schimbarea de proteine. După mine, această chestiune va fi reglementată și rezolvată de industrie. Ehm, dar bine, o, o creștere a prețurilor, despre ce e vorba de 5, cent, 5 cenți, poate, și nu este o creștere semnificativă pentru acest grup de persoane care are nevoie de aceste produse care vizează un întreg sector. Uh, Comisia, după părerea mea, a făcut o treabă foarte bună. Bine, termenul limite era iulie 2015 în ceea ce privește regulile de compoziție și de informații, dar au fost întârzieri, din cauza că am discutat foarte mult cu industria care și sectorul respectiv care nu dorea să accepte avizul EFSA. Iată, au trecut doi ani și jumătate și acum ne dăm seama că uh, se, industria uh, Uh, în continuare refuză să fie flexibilă. Avem, aveam un termen de 5 ani pentru ca sectorul să ajungă la conformitate. O introducere treptată destul de largă. Acum ajungem în 2022 și totuși industria zice că nu e suficient. Eu cred uh, că se exagerează puțin. Bun. În în final, avem uh, un aviz al EFSA, care este consolidat de experții comisiei și care este urmărit uh, de experții din toate statele membre. Și se pare că problemele acestea nu vizează numai Marea Britanie, bineînțeles, se ridică niște semne de întrebare. Iată de ce mă alătur consensului din motivele exprimate și uh, eu uh, uh, o să sfătu- o să sfătuiesc grupul să nu sprijine aceste obiecții și să fie atât de comisie pentru a putea duce la bun sfârșit această activitate începută bine în 2013 prin legislația respectivă și cu eforturile care se fac acum, care au ajuns acum în acest uh, act delegat uh, despre care discutăm. Mulțumesc. Domnul E, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, este salutar faptul că Comisia abordează problema supraponderabilității. Dacă răspunsul Comisiei este cel bun, rămâne de văzut. Mie mi se pare uh, o contradicție, pentru că, de fapt, ce ne îngrașă? Dincolo de uh, Uh, zahăr și carbohidrați sunt produsele animale, uh, lactatele, carnea și așa mai departe. Bun, acum uh, se încearcă reducerea costurilor în sistemele de sănătate și Comisia vine cu astfel de propuneri în acest sens. Într-adevăr, pe de altă parte, însă, Comisia ia măsuri care uh, promovează aducerea pe piață a acestor produse care îngrașă. Între timp, legumele și fructele de multe ori sunt mai scumpe decât carnea, lactatele, brânza și așa mai departe. Oamenii uh, care au mai puțin bani uh, sunt practic obligați să se hrănească cu carne și brânză ieftină. Nu prea se potrivesc lucrurile. Abordarea comisiei ar trebui să meargă mai departe. Dacă aceste produse care duc la uh, excesul de uh, greutate um, uh, ar fi, uh, li s-ar îngreuna uh, accesul pe piață, atunci problema s-ar rezolva singură. Este o tendință uh, Um, crescând în întreaga lume, vegetarianismul și veganismul cresc. În Germania s-a ajuns aproape la 10%, în sta- alte state occidentale situația este similară. Astfel se poate combate în mod consecvent problema. Însă comisarul nostru pentru agricultură, Hogan, merge exact în, uh, în direcția opusă. Exact asta este contradicția despre care vorbeam. Avem nevoie de o abordare mai uh, Um, extinsă pentru a schimba modul de uh, hrănire a următoarelor generații. Să ne îndepărtăm de produsele baza- mm, obținute de la animale și să ne îndreptăm înspre uh, produse pe bază de plante crescute în mod ecologic. Mulțumesc, doamna Dali. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte limpede că avem nevoie de reglementări pentru a, acești înlocuitori ai unei diete totale, fiindcă e vorba despre uh, o dietă totală. Cei care folosesc aceste produse trebuie să știe ce folosesc și care este conținutul lor. Fiindcă noi vorbim aici despre obezitate și persoane cu probleme de greutate, dar așa cum uh, am auzit, uh, în unele țări le folosesc și alte persoane care doar vor să slăbească puțin, deci să nu ajungem într-o situație în care aceste produse să fie accesibile ușor tuturor, să le poți cumpăra de la magazin uh, fără probleme, cu afirmații în ceea ce privește efectele de sănătate care pot induce în eroare. Este important să știe lumea ce cumpără, să existe conținutul minim de proteine și hidro- hidrocarburi, de acizi grași și așa mai departe. Și dacă tot avem comisia alături de noi, ar trebui să, să întrebăm, punem întrebări în ceea ce privește unele aspecte. Așa nume, ce uh, propune comisia ar duce până la urmă la produse de o calitate inferioară și mai scumpe și uh, astfel ar duce la reducerea potențialului acestei opțiuni uh, și poate ar duce consumatorii, ar face consumatorii să aleagă opțiuni mai periculoase și apoi o altă întrebare. Propunerea Comisiei va avea consecințe semnificative în ceea ce privește siguranța consumatorilor și va, in, și va reduce uh, și va, uh, sau va reduce posibilitatea de a combate obezitatea. Aș vrea să aflu ce părere are Comisia în ceea ce privește aceste lucruri. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul Comisiei. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Good morning, everybody. Mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la acest schimb de păreri. Înainte de a intra în amănunte în ceea ce privește obiectele ridicate, Aș dori să vă spun câte ceva despre acest regulament de bază pe care îl discutăm astăzi și de ce îl discutăm astăzi. Doamna Gerling a spus că este o urmare a regulamentului din 2013 în ceea ce privește alimentele pentru anumite grupuri, uh, în legătură cu care membrii Parlamentului European și al Consiliului și-au manifestat îngrijorări în ceea ce privește creșterea numărului de persoane care se confruntă cu probleme de uh, greutate și obezitate. Iată de ce i s-a cerut Comisiei atunci să facă două lucruri. În primul rând, să actualizeze regulile specifice existente care se aplică acestor uh, produse înlocuitori ai unei diete totale, cu un conținut energetic între 800 și 1200 de calorii zilnice și numărul 2 de a stabili reguli clare în ceea ce privește produsele cu un nivel foarte redus de calorii, de sub 800 de kilocalorii zilnic. Și, pentru a, și în uh, acest scop, uh, bineînțeles, noi ne-am asumat cu toată responsabilitatea acest obiectiv, am vrut să ne asigurăm că aceste produse sunt sigure și, uh, și că, într-adevăr, asigură esențialul nutrițional pentru aceste produse pe baza datelor științifice cele mai recente. Iată de ce dat fiindcă la ora aceea nu aveam uh, date științifice recente, am uh, consultat EFSA și statele membre pe larg și, bineînțeles, toate părțile interesate, inclusiv industria. Am, uh, am um, colaborat și cu um, Centrul de Cercetare Comun al Comisiei, mai ales în ceea ce privește aspecte legate de fabricarea produselor. După toate acestea, sunt uh, convinsă că acest uh, regulament, acest act delegat, uh, este răspunsul cel mai potrivit la cererea dumneavoastră în ceea ce privește actualizarea regulilor privind aceste produse, acești înlocuitori ai unei diete totale. Acum, în ceea ce privește cele trei aspecte pe care le ridică proiectul de rezoluție, compatibilitatea cu codex, cu standardele codex din 95, cerințele de compoziție și efectele asupra uh, fabricației și asupra gustului și asupra costului. Și nu în cele din urmă interzicerea afirmațiilor privire la efectele de sănătate. În ceea ce este codexul, acesta este standardul din 95, așa cum am spus, iar după părerea noastră nu oglindește uh, argumentele și informațiile științifice cele mai recente pe care le avem acum. Mai mult uh, și mai important, uh, codexul se aplică exclusiv uh, produselor cu calorii foarte reduse, care sunt produse praf. Deci nu, este, nu se acoperă toate produsele acești înlocuitori ai unei diete totale și nici măcar cele ale dietelor cu uh, conținut foarte redus, conținut caloric foarte redus. Deci sfera de activare este foarte redusă. Dar cel mai important aspect pentru noi era că în 1995 standardele științifice, standardele nu se bazau pe informațiile științifice de ultima oră pe care le avem acum. Iată de ce noi uh, ne bazăm pe avizul EFSA, care este cel mai recent și pe care îl avem la dispoziție. Apoi, în ceea ce privește cerințele de compoziție, Comisia, pentru a se asigura că au un, un nivel de siguranță, a urmat avizul științific al EFSA, care stabilește compoziția esențială a acestor produse pentru a se asigura că acestea pot fi consumate în mod sigur, în condiții de siguranță, fără pericole de persoane obeze și supraponderale. Iar uh, obiectivul principal al EFSA este siguranța. Este adevărat că, nu că aspectele tehnologice nu au fost uh, obiectivul principal al vizului EFSA, dar pentru noi acesta a fost punctul de plecare. Noi vrem să știm care, um, care sunt produsele sigure ce pot fi consumate în siguranță. Comisia, ca în, uh, în gestionarea uh, riscurilor, a analizat acest aviz și fezabilitatea tehnică a acestor produse și am făcut acest lucru prin consultări cu părțile implicate, care au durat aproape 2 ani de când am primit uh, avizul științific al EFSA. În moțiunea de rezoluție se manifestă îngrijorări în ceea ce privește limitările metodologice ale evaluării EFSA. Este vorba despre tehnica extrapolării. Dat fiind că nu avem, că nu există studii clinice, într-adevăr, conținutul minim de nutrienți uh, stabilit de EFSA s-a bazat pe uh, valoarea de referință pentru adulți cu o greutate normală care fusese stabilită deja uh, de alte organisme științifice. Dar, prin această metodologie, în ceea ce privește conținutul proteic, EFSA consideră că a, aceasta este cea mai bună estimare și reprezintă cel mai bine uh, populația țintă de persoane cu probleme de greutate supraponderale sau obeze. Deci, cum spuneam, da, s-a folosit o metodologie specifică, dar asta s-a făcut pentru a asigura interesul uh, de siguranță al consumatorilor și pe baza argumentelor științifice existente. În ceea ce privește acizii grași esențiale despre care s-a vorbit astăzi, EFSA este de acord că adăugarea acestor acizi grași esențiali s-ar putea să nu fie necesară, dar consideră că există, că nu este uh, sigur dacă persoanele care țin aceste diete ajung să respecte nivelul minim de acizi. Iată de ce se introduc aceste cerințe. În concluzie, deci, după părerea noastră, avizul științific al EFSA în ceea ce privește compoziția acestor înlocuitori eh, include datele științifice cele mai solide și mai recente pe care le avem la dispoziție. Iar în rolul nostru de gestiune am ținut cont eh, de aspectele tehnologice, ne-am consultat cu uh, Centrul Comun de Cercetare și uh, ne-am întâlnit cu părțile implicate și, în egală măsură, am solicitat uh, consiliere în acest sens, dacă, se, dacă pe baza avizului EFSA este fezabil tehnologic acest lucru, cu costuri limitate, bineînțeles, pentru a avea până la urmă produse cu un gust bun, care, și care să întâlnească criteriile EFSA în același timp. Abia în septembrie 2000, și iar în septembrie 2015 am uh, discutat cu reprezentanții industriei și cu Centrul Comun de Cercetare toate aceste aspecte tehnologice și de fezibilitate în ceea ce privește fabricarea acestor produse de înlocuire a energiei totale și vreau să vă spun că schimbările tehnologice care uh, Uh, ar însemna uh, microencapsularea a 13 elemente și folosirea um, mai multor proteine, uh, cum ar fi cele din surse lactate, ar rezolva toate aceste probleme, inclusiv cele legate de gust și de miros. Un alt element l-a reprezentat costul. Uh, am avut discuții și în acest sens și mai multe părți implicate ne-au sfătuit în acest sens, iar evaluarea noastră arată că costurile suplimentare nu țin de costurile proteinelor, ci de costurile de fabricare, marketing și distribuție, iar majorarea costurilor. Domnul președinte, întrerupe vorbitoarea. Vă rog frumos să, să vă rog frumos să vă grăbiți să încheiați, fiindcă ne-am depășit timpul alocat. Iar în ceea ce privește aceste afirmații privind efectele de sănătate, s-a vorbit și despre ele, aceste produse au un conținut energetic limitat și pot fi folosite fără sfatul medicului pentru o perioadă de până la două luni, 8 săptămâni. Deci, EFSA și a considerat că aceste produse nu trebuie să fie puse pe piață cu uh, afirmații primite efecte de sănătate care ar putea să atragă popul- populația uh, generală. Iată de ce s-au ținut uh, cont de îngrijorările, s-a ținut cont de îngrijorările discuției, uh, industriei în această perioadă de discuție și avem o perioadă de tranziție generoasă de 5 ani Iată de ce suntem convinși că orice problemă legată de fabricație va fi rezolvată, iar noi considerăm că aceasta este abordarea cea mai echilibrată privind aceste produse. Vă mulțumesc foarte mult și sper să sprijiniți propunerea comisiei. Mulțumesc! Give back the floor to the... Aș vrea acum să dau cuvântul uh, din nou uh, doamnei uh, coraportor. Da, n-aș vrea uh, să existe o confuzie. Nu este o nouă reglementare, uh, ci reglementările există deja. Nu spun că aceste produse nu trebuie să fie reglementate. Ele sunt deja supuse unui control, am făcut unele modificări și majoritatea acestor schimbări Uh, sunt foarte bune. Eu nu prevăd nimic în ceea ce privește etichetarea. Am, mm, sunt foarte mulțumită de ce îmi propune Comisia în ceea ce privește etichetarea și declarațiile ce țin de beneficiile de sănătate. Deci uh, nu obiectez sub nicio formă față de asta. Dacă citiți obiecția mea, ea se referă la uh, compoziția și uh, gustul acestor produse. Numai la asta mă refer. Mi-aș vrea să nu spunem oamenilor care folosesc aceste produse cu succes și doresc să subliniez că am, m-am întâlnit cu mulți uh, astfel de oameni, uh, mi-aș dori ca acești oameni să poată în continuare să se bucure de aceste produse nu este pentru că vreau să sprijin uh, industria. Am discutat îndelung cu foarte mulți oameni și uh, produsele acestea sunt foarte importante pentru ei și au ajutat uh, foarte mult uh, în ceea ce privește sănătatea lor. Respect uh, Comisia și EFSA, însă uh, am senzația că aici au făcut o greșeală în ceea ce privește capacitatea de a uh, uh, ingera aceste produse. Știu că nu veți gusta produsele, uh, deci uh, doresc să fac apel la dumneavoastră. Nu este o chestie politică, nu este de dreapta sau de stânga, nu este vorba dacă sprijin comisia sau nu, este foarte specifică obiecția mea în ceea ce privește uh, gustul produselor. În rest, n-am nicio problemă. Aș vrea să-i asigur pe colegi că dacă există vreo întârziere din cauza acestei uh, Uh, obiecții, aceste produse nu vor fi nereglementate, ci există deja reglementări în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm acum cu voturile. Primul vot unic este întrebarea orală privind planul de acțiune um, pentru natură, cetățeni și economie. Deschid votul. <laughs> Close the vote. Could you excuse no? me? I'm trying we to indicate. need some time. I'm oh, sorry. Could we just have a slight just to. Putem face o mică pauză până primim listele de vot? Please vote everyone. Voting cards are all right. Everybody is ready. Dacă toată lumea este pregătită, vă rog să votați, folosiți-vă cartelele de vot. I close the vote. Închid votul și se adoptă. Următorul vot, întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisie în ceea ce privește evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu. Două voturi. Întâi, întrebarea cu solicitare de răspuns oral, un vot um, unic electronic. Deschid votul. Close the vote. S-a închis votul și se adoptă. Următorul vot electronic este întrebarea cu solicitare de răspuns oral către Consiliu referitor la punerea în aplicare a politicilor de mediu. Deschid uh, votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă următorul vot. Este privind obiecția în ceea ce privește produsele uh, totale de înlocuire a dietei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Votăm acum uh, bugetul general pentru Uniunea Europeană pentru anul financiar 2018, toate secțiunile, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschid votul. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 devine caduc, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final este vot electronic. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări uh, raportorului care nu este prezent. Urmează următorul vot privind procedura bugetară pentru 2018, amendamentele bugetare. Voi citi numai numerele. 5447 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5444 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5448 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5449 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5410 pentru, împotrivă, să verificăm. Deschid votul. Deci la 5, 4, 10. S-a închis votul. Se adoptă 5, 4, 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 4, 5, 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5412 împreună cu 5455 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5413 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5456 și 5457 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5458 și 5459 vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5460 și 5461 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5462 și 63 vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 și 4, identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5420 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5421 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5453 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5422 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5446 pentru, împotrivă, abține se respinge. 5414 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5415 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5416 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5426 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 542, uh, dar întâi verificăm 5426. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 5427 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5429 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5430 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5431 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5433 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5434 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5435 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5428 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5418 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5445 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 5488 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5424 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 4, 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5, 4, 3, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5, 4, 3, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5, 4, 6, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5, 4, 7, 0 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5471 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5407 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5472 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5474 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5473 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5417 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5438 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5440 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5441 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5442 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5443 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5475 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5400 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 și 8, împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5479 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5404 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5483 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5403 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5402 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5401 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5450 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5451 pentru, împotrivă, îmi pare rău, vă rog să arătați încă o dată. Cine este pentru 5451? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5452 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5466, 5467 și 68 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5480 și 81 vot în bloc și 5482 uh, uh, vot în bloc, deci cele trei amendamente împreună, cine este pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 5485 86 și 87 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5425 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5409 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5408 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cu asta am ajuns la finalul sesiunii de vot. Am să o rog să prezideze pe doamna Grostet. Mulțumesc tuturor pentru cooperare. S'il vous plaît, chers collègues, je souhaiterais que nous puissions poursuivre nos travaux parce que... Euh... Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările pentru că suntem deja într-o câtva în întârziere. Le mulțumesc celor care au mai rămas în sală și după vot. Ne ocupăm acum de următorul subiect. Punctul 10 de pe ordinea de zi referitor la protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Și, pentru a nu mai pierde timpul, îi voi da cuvântul doamnei Melan din partea uh, ENF, doamna raportor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, cu toate că raportul meu privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă a fost respins de majoritatea grupului în această comisie, el este impermeabil la orice idee sectară și deci de aceea vorbesc acum de acest al doilea aspect legat de agenții cancerigeni. și, tot în acest spirit al păstrării echilibrului fragil între prevenirea riscurilor pentru lucrători și dificultatea întreprinderilor de a tinde către risc de expunere zero. Doamnă președinte, vă rog să-mi cer scuze, nu voi, lua, nu voi lua din nou cuvântul decât în momentul în care uh, colegii mei îmi vor permite să-mi exercit liber dreptul la cuvânt doamna președinte. Suntem puțini în această sală și v-aș ruga foarte mult să faceți efortul să o ascultați pe doamna raportor. Nu avem timp de pierdut. Vă rog, doamna raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Deci tot în acest spirit de păstrare a echilibrului între riscurile pentru lucrători și dificultatea întreprinderilor de a oferi risc zero expunere, deci în acest spirit mă voi ocupa de un domeniu cu totul deosebit și transnațional al sănătății publice. Toate amendamentele pe marginea acestui text le aștept și le voi analiza cu toată atenția și deschiderea. Cu excepția anexelor, vă pot spune însă că eu nu am modificat textul inițial al Comisiei. Nu am, nu, nu îndrăznesc, nu mă, nici nu mă gândesc că colegii din această comisie am putea lipsi Comisia uh, um, MV pe fond uh, să uh, se ocupe de un astfel de aviz, cu riscul de a-i retrage orice fel de legitimitate, cu riscul de a-i mânia atât pe lucrători cât și pe angajatori, care nu acceptă o reglementare decât atunci când au, această reglementare a fost în mod pertinent luată în dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă raportor. Din păcate, unii dintre raportorii din umbră sunt absenți astăzi, dar pentru ECR îi voi da cuvântul domnului Cheriche. Mulțumesc. Protecția lucrătorilor trebuie să fie prioritară pentru noi. Nu se poate să periclităm uh, sănătatea oamenilor în interesul economiei lucrătorii sănătoși sunt mai productivi, eh, sistemele noastre de sănătate sunt mai ieftine și tocmai de aceea propunerea Comisiei este o, un câștig pentru toată lumea. Aceeași protecție pentru toți lucrătorii europeni, aceleași reguli pentru întreprinderile noastre europene. Asta este politică bună. Asta este eh, punctul nostru, acesta este punctul nostru foarte în Europa. Îi mulțumesc raportoarei pentru munca sa. Este clar că noile uh, plafoane trebuie să fie uh, fezabile uh, și uh, realiste și bazate pe știință. Uh, grupul nostru sprijină uh, pragurile prevăzute de comisie, care au fost găsite prin, prin mijloace științifice. Nici noi nu suntem de acord cu schimbarea cifrelor din aviz. Eu voi depune amendamente care uh, vor arăta uh, sprijinul față de această abordare. Mulțumesc! Si beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Domnul Eche este în sală și voi da cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, bineînțeles, este salutar că avem în sfârșit o propunere de revizuire a directivei uh, în ceea ce privește protecția lucrătorilor de substanțe cancerigene și mutagene. Cu foarte mult timp în urmă s-a anunțat această revizuire și apoi a fost amânată, uh, făcându-se referire la uh, liniile directoare privind o mai bună reglementare. Cred că Comisia pur și simplu a evitat să abordeze subiectul pentru a nu impune costuri suplimentare industriei am văzut asta de suficiente ori. Ehm, tipurile de cancer cauzate de, la locul de muncă sunt pe locul întâi în numărul ehm, cazurilor de cancer. Este o, ru- o rușine pentru uh, Europa și nu corespunde obligației de a avea grijă de lucrători, uh, ce îi corespunde uh, angajatorului. Mult timp nu s-a respectat acest principiu. Bun, toate acestea sunt în trecut, să trecem peste, bineînțeles. Salut uh, direct, uh, prevederile mai stricte în propunerea comisiei, însă regret uh, mai ales faptul că substanțele reprotoxice nu au fost incluse în propunere, chiar dacă există dovezi că pot avea efecte negative asupra fertilității propun ca comisia noastră să solicite comisiei să revizuiască propunerea inițială și să includă și substanțele toxice pentru reproducere. Nu este vorba numai de sănătatea lucrătorilor, ci și de uh, protecția copiilor nenăscuți. Merci beaucoup. Alors, euh, je donne maintenant la parole. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Pedicini. Mulțumesc, domnul președinte. Acum, în baza datelor uh, pe care le-am putut vedea în comunicarea comisiei, cred și pe care nu avem motive să le punem sub semnul întrebării, 53% dintre decese sunt uh, provocate de cancer, 150.000 pe an sunt provocate de expunerea la agenți cancerigeni. Și circa uh, 100 de mii dintre acestea duc la deces. Deci, prin urmare, între 7 și 12 lucrători mor uh, în fiecare lună din motive de uh, expunere la agenți uh, cancerigeni și mutageni. Deci este o chestiune pe care trebuie să o combatem cu toată tăria și urgența. Suntem perfect de acord cu propunerea Comisiei, care în urma evaluării sale de impact și-a propus să modifice limitele actuale în dorința de a crește protecția pentru uh, consumatori. Vă spun sincer, nici nu mă așteptam din partea Comisiei noastre, din partea Parlamentului, să avem un aviz atât de slab în ce privește protecția sănătății publice. Și aș aminti raportoarei că acești agenți creează efecte fără prag. Deci chiar și un, uh, o cantitate minimă poate să aibă, chiar și o cantitate infinitezimală de astfel de agenți cancerigeni pot produce cancerul și, în final, decesul. Colega noastră raportor îi consideră acești uh, agenți uh, sau aceste mm, prevederi prea, prea stringente, prea stricte și că ar putea să pună sub semnul întrebării uh, Uh, întreprinderile care se ocupă de garantarea împotriva riscurilor pentru lucrători. Dar eu cred că ar trebui din potrivă să avem în vedere faptul că întreprinderea respectivă trebuie să facă tot ce se poate face, dar să se echipeze în așa fel încât să-i apere pe lucrătorii săi. Mulțumesc foarte mult! Dacă mai dorește cineva să intervină, văd că nu, atunci îi voi da cuvântul, cuvântul doamnei Podinski din partea comisiei și îmi cer scuze pentru pronunție, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața tuturor. Mai întâi mulțumesc Comisiei Envi pentru reacția promptă și în mod deosebit doamnei raportor. Apreciem foarte mult această reacție promptă pentru că ea ne va permite să Mergem rapid înainte și mm, beneficiind de feedback-ul dumneavoastră de aici și pentru noi protejarea lucrătorilor este de cea mai mare importanță. În mai anul trecut am făcut această propunere care ar putea să salveze viața peste 100.000 de, de lucrători în următorii ani. E o chestiune foarte importantă, deci. Referitor la proiectul de aviz și de creșterea valorilor de limită, aș vrea să vă spun că noi ne bazăm pe datele științifice oferite de comitetul nostru științific în legătură cu uh, valorile limită de expunere uh, la locul de muncă, de asemenea pe evaluarea de impact, am, am, am analizat fezabilitatea și social-economică și impactul asupra IMM-urilor, Am purtat discuții ample și cu partenerii sociali pe marginea acestei propuneri, prin intermediul Comitetului Consultativ privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, așadar considerăm cu tărie că valorile sunt că valorile acestea pot funcționa, pot fi puse în aplicare. respectiv la substanțele toxice pentru reproducere. Am ajuns la un acord Pe marginea directivei CMD s-a convenit ca Comisia să continue evaluarea acestei probleme și să ofere rezultatele acestei evaluări până la începutul anului 2019. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și pe, sper să avem aceeași bună cooperare și pe viitor. Merci beaucoup, madame. Alors, je vais maintenant, pour la conclusion, redonner la parole. Mulțumesc foarte mult și dau acum din nou cuvântul la doamnei raportor, doamna Mila. Mulțumesc, doamnă președinte. Ținând seama de iuțeala cu care s-au desfășurat aceste dezbateri, care sunt destul de decente față de gravitatea și complexitatea acestei probleme, ca să o spunem așa politicos între noi, fiindcă există aici subiecte care nu au fost abordate în dosarele ce ne-au fost prezentate, dar care în momentul în care s-au eliminat aceste subiecte din discuție, ar trebui să ne gândim la mm, mm, ce, nevo- ce vor spune lucrătorii care se vor confrunta cu probleme de sănătate gravă, grave. Există cancere multifactoriale, există întreprinderi în care există mai mulți factori cancerigeni simultan. Și cum să faci să spui că respectivul cancer a fost produs mai degrabă de asbest decât de alți factori și așa mai departe? Și care este legătura directă între factorul uh, respectiv și patologia suferită? Asta ar fi o chestiune. În al doilea rând, vorbim de deplasarea lucrătorilor, de mobilitatea lucrătorilor. Am putea avea aceleași valori limită în toate țările și dacă nu, cum pot spune că o persoană care la 60-65 de ani se pomenește cu un cancer pulmonar provocat în mod clar de expunerea cu tare într-o țară cu tare, într-o întreprindere cu tare din acea cu tare țară, cum, cum vei putea să faci această legătură dacă persoana respectivă, în cadrul mobilității sale profesionale, s-a tot deplasat și și-a schimbat locul de muncă în mai multe țări și întreprinderi de-a lungul activității sale? Acesta este ideea pe care Uh, mă bazez în uh, avizul meu. În cei 40 de ani de viață profesională m-am confruntat cu numeroase persoane care au fost victime ale unor maladii profesionale. De aceea, reducerea valorilor care pentru unii sunt cu totul inaplicabile în anumite țări, nu, prin, prin asta nu îi vom apăra foarte bine pe lucrători. Vorbesc astăzi pe un ton perfect neutru, politic, economic, dar și filosofic. Nu țin partea nimănui, ci sunt aici pentru ca uh, ci sunt aici pentru a face ca atât lucrătorii să fie protejați în baza principiului precauției, cât și angajatorii să-și poată, uh, să, să poată respecta aceste noțiuni, aceste valori. De-al minteri, mă bucură faptul că acum se vorbește de principiul precauției la care eu însă m-am referit în uh, primele amendamente la raportul meu, care au fost toate respinse, și este foarte bine că această precauție să fie menținută, așteptându-ne ca atât statele cât și angajatorii să facă toate eforturile necesare pentru a se ajunge la înlocuirea și eliminarea agenților cancerigeni. Dar până atunci trebuie să ajungem la acest echilibru fragil cu adevărat eficient și realist aplicabil dacă vom organiza o reuniune a raportorilor din umbră, nu știm încă, dacă vom organiza un schimb de opinii în legătură cu amendamentele, aștept cu mult interes această dezbatere și le voi studia cu mare plăcere, în speranța că, ca până la urmă dosarul acesta să fie acceptat. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Am să vă reamintesc câteva date foarte importante. Mai întâi, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie, ora 11, apoi votul în Comisia Envi va avea loc în data de 12 octombrie, iar votul în Comisia pentru Ocupare pe 27 noiembrie. Data pentru votul în plen încă nu este precizată. Vă mulțumesc tuturor! Iar acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, planul de acțiune pentru uh, natură, populație și economie. Îi dau imediat cuvântul. Mai întâi domnului Dorfman din partea PP și apoi celorlalți coraportori. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Wir haben ja über die Anfrage gerade vorher abgestimmt und... Äh, Mulțumesc. Am äh, votat deja. Acum äh, discutăm rezoluția corespunzătoare acestui punct. În numele grupului nostru aș vrea să spun că, bineînțeles, uh, sprijinim uh, Natura 2000, biodiversitatea este un, lucru important în Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem că biodiversitatea în Europa nu este prezentă numai în uh, peisajul natural, ci și în cel cultural. Uh, și trebuie să găsim un echilibru uh, în, în peisajul cultivat, mă scuzați, și uh, trebuie să găsim un echilibru între uh, regulile Natura 2000 și uh, menținerea activităților de cultivare. Mai ales în domenii, în zone sensibile, uh, Uh, există probleme, unde echilibrul este unul delicat, de exemplu în zone montane. Aș dori să mă refer la un element Uh, și anume uh, mari predatori, uh, lupi, urși și alți predatori. În Europa avem în multe locuri întoarcerea acestor predatori și se, duce, se ajunge la situații de conflict din cauza acestora. Și aici cred că trebuie să găsim un echilibru rațional între uh, necesitatea agriculturii, uh, agriculturii tradiționale și ideea existentă în anumite locuri că nu se poate limita uh, răspândirea uh, lupilor, de exemplu dar asta nu prea funcționează, pentru că formele, de, formele tradiționale de agricultură s-ar pierde în Europa, mai ales uh, pășunatul în zone montane s-ar pierde uh, dacă uh, lupii ar circula neîngrădiți. Deci, uh, bineînțeles, acești mari predatori fac parte din biodiversitatea Europei, dar trebuie găsit un echilibru între dorința de a-i păstra și uh, agricultura, mai ales în zonele montane, uh, în pășunile montane și așa mai departe. Cred că putem face lucrurile mai bine decât uh, sunt făcute azi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele socialiștilor, doamna Cadembar. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul Dorfman a spus câte ceva despre ce dorim să obținem cu această rezoluție. În primul rând, să uh, facem referire, să atragem atenția asupra faptului că dacă dorim să ne atingem obiectivele de biodiversitate, avem nevoie de o interacțiune a tuturor uh, părților interesate. Deci, în titlul planului de acțiune spunem oameni, natură și economie și această interacțiune este esențială dacă ne gândim că jumătate din uh, suprafețele uh, cuprinse în Natura 2000 nu au încă planuri de gestionare. Deci 50% uh, din uh, speciile care trebuie protejate nu sunt uh, protejate în Europa. Deci avem abordări bune, însă trebuie să le consolidăm. Un potențial de conflict a fost deja menționat de colegul Dorfman. Asta înseamnă că trebuie să prevedem și o anumită flexibilitate în unele uh, domenii a protecției uh, speciilor. În ultimii ani, cu Uh, anumite animale rozătoare. Uh, am avut uh, probleme și mari conflicte și există zone în care anumite specii sunt suprareprezentate și nu se poate să continuăm să le protejăm strict în timp ce alte specii sunt puse în pericol tocmai de evoluția acestor specii protejate. Și apoi eh, trebuie să nu uităm eh, interacțiunea cu agricultura și silvicultura. Deci avem nevoie de o um, flexibilitate fără să diluăm în mod general nivelul de protecție. Și apoi se discută despre urși și lupi. Cred că nu putem să evităm această discuție pe termen lung. Este nevoie de soluții pentru că o protecție a speciilor și a biodiversității reală poate să aibă loc numai dacă populația este convinsă de nevoia și importanța acestei sarcini și dacă responsabilii politici, responsabilii politici sunt convinși la toate nivelurile că merită să lupte pentru asta, iar asta funcționează numai dacă și populația este convinsă. Deci când vedem care sunt problemele cu urșii, cu lupii uh, și mai ales uh, cu hibridizarea lupilor, pentru că nu mai avem de-a face cu uh, specii pure de lupi, ci s-a creat o specie hibridă cu câinii domestici, e bine, asta duce la, și la o periclitare a speciei. Asta vom încerca să facem, uh, să depunem amendamente în documentul actual pentru a găsi o soluție care să ne permită să abordăm aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pentru grupul ECR, domnul Demesmaker. De Mulțumesc foarte mult, Dragi colegi, în februarie anul trecut am adoptat raportul privind biodiversitatea, raportor am fost chiar eu, și unul dintre mesajele fundamentale din acel raport a fost acela că trebuie pus punct pierderii de biodiversitate și că trebuie respectate obiectivele de biodiversitate pentru 2020. Este un lucru fundamental, biodiversitate necesară pentru natură, dar este în același timp strâns legată și de bunăstarea oamenilor, pentru că vorbim aici de natură, cetățeni și economie. Obiectivele, obiectivele pentru 2020 vor trebui atinse și pentru asta e nevoie de respectarea dispozițiilor uh, directivelor în materie. Nu trebuie modificată legislația, Planul de acțiune pentru a se ajunge la o mai bună aplicare a directivei privind natura, care a fost propusă în aprilie anul trecut, este, fără îndoială, un pas important înainte. În sine, planul nu este suficient pentru a atinge obiectivele pentru 2020. E adevărat, de aceea trebuie făcute eforturi suplimentare și în acest sens am avut și un schimb de opinii cu Comisia care vede lucrurile cu aceiași ochi. În orice caz, Comisia Envi trebuie să transmită un semnal clar cu privire la lucrurile care trebuie îmbunătățite. Avem sub ochi o rezoluție care cred că răspunde la toate aceste probleme ridicate în discuție și cred că lucrul cel mai important de menționat este că în planul de acțiune nu e suficientă claritate în ce privește propunerile Comisiei și adecvarea lor pentru atingerea obiectivelor pentru 2020. Sigur că trebuie lucrat cu cei de pe teren, însă planul de acțiune vorbește de perioada doar de până în 2020, de nimic nu se spune despre ce se va întâmpla după aceea. Or, ar trebui să se întâmple acest lucru. Pe urmă, în planul de acțiune nu se vorbește de răspunsul dat provocărilor, de exemplu, uh, infrastructurile verzi, uh, un plan european în acest sens, o concertare între diferitele domenii, de exemplu politic, uh, cel al naturii și în ce privește politica de coeziune. În orice caz, sunt mulțumit în principiu de textul pe care îl avem acum sub ochi și sper să se bucură de o amplă majoritate. Mulțumesc și acum pentru liberali, domnul Gerbrandi. Mulțumesc că, uh, doamnă președinte, aș putea repeta cuvânt cu cuvânt cele spuse de colegul Demesmacher. N-am să o fac, dar voi spune doar că sunt 100% de acord cu cele pe care le-a spus dumnealui. Principalul motiv pentru care avem această întrebare cu solicitare de răspuns oral este că am avut un, am, am reportat, ca să zic așa, un eșec uriaș. În urma celor citite în raportul de acum 2 ani, sigur avem acum acest plan de acțiune care reprezintă un pas important înainte, dar care nu este suficient pentru a transforma semaforul din roșu în verde. Uh, și cred că e momentul ca Comisia să dea dovadă de un spirit ceva mai asertiv. La nivel european, pare că ni se par mai importante alte interese decât valoarea și uriașa importanța a naturii, nu doar pentru natura însăși, ci pentru omenire, pur și simplu. De aceea sper ca noi, Parlamentul European, să ne concentrăm pe această problemă fundamentală. Înțeleg că sunt probleme cu anumite specii și e logic să vorbim și despre ele. E corect. Dar principala problemă pe care o avem acum nu se referă la lupii din anumite părți ale Europei sau la alte specii din alte părți ale Europei, ci e vorba de toate speciile, de toate miile și miile de specii aflate în pericol. Acesta este lucrul pe care ar trebui noi, Parlamentul, să ne concentrăm, motiv pentru care sper ca Parlamentul European, prin această rezoluție, să schimbe un pic atitudinea Comisiei. Să nu fie doar un plan de acțiune până în 2020, ci să înțeleagă Comisia că e nevoie de mai mult decât atât, de mai mulți bani, nu doar la nivel european, ci și la nivel național. E nevoie de un accent pus mai mare măsură pe subiectul acesta în politica agricolă comună, să nu lăsăm pe domnul uh, comisar Hogan să zică pur și se, să scape prea ușor și să ne zică să așteptăm până la viitoarea revizuire a PAC. Pentru că asta ar însemna că vom eșua. Sper să nu se întâmple așa. Deci, din punctul meu de vedere, acesta e mesajul politic principal, să ne concentrăm pe subiectul cel mai important, și anume faptul că am eșuat până acum în politica de biodiversitate la nivel european și că trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne atinge țintele. Mulțumesc foarte mult pentru că ceilalți coraportori sunt absenți. Îi voi uh, asculta pe ceilalți deputați. Dau cuvântul mai întâi domnului Fiener. Mulțumesc foarte mult! Doamnă președintele, mulțumesc și colegilor pentru intervenții. Eu am să mă refer la un alt aspect legat de biodiversitate, nu la Natura 2000, ci la directivele pentru păsări și pentru habitat respectiv. Sunt de acord cu cele spus anterior de colegi, dar aș vrea să pun accentul pe un alt aspect. Pe lângă, pe lângă problema aceasta a mutării în fiecare lună la Strasburg, pe care uh, conaționalii mei nu înțeleg, mai este o problemă care interesează foarte mult și anume modul în care abordăm problema habitatelor naturale în cele două directive pe care le-am menționat. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă spune că pur și simplu nu știu cum să le răspund atunci când mă întreabă în legătură cu asta. Nu știu ce explicații să le ofer. Mă întreb dacă are comisia o explicație pertinentă. Fiindcă dacă te duci la Stockholm, și te uiți pe cer, uh, cea mai uh, obișnuită pasăre pe care o vezi este cormoranul. Nici nu ne mai gândim la pescăruși. Cormoranul cenușiu. Dar această pasăre, această specie, este protejată potrivit directivei privind păsările, deci nu ai cum să o vânezi. Se tot vorbește de stocurile de pește din anumite părți ale Mării Baltice, și o chestiune care se leagă de explozia pur și simplu a acestei specii. Și chiar și așa, nu ai voie să o vânezi această specie de pasăre. Și apoi poți să vorbești cu comisia, eu am și vorbit cu comisia, să știți, și ni s-a spus că s-ar putea face o derogare. Dar eu vă spun așa, un orice regulament are o problemă majoră dacă trebuie să derogi de la el ca să poți să vânezi o pasăre suprapopulată. Ei, dacă folosești derogarea aceasta și te apuci să vânezi pasărea respectivă, așa cum s-a întâmplat în cazul lupilor, de exemplu, pentru că la noi, la, noi, la Uppsala, acum câțiva ani doar, se plimbau lupii liniștiți ziua în amiaza mare pe, pe stradă. Deci dacă aplici o astfel de, uh, de derogare în cazul păsărilor, așa cum s-a întâmplat atunci pentru lupi, riști să fii apoi sancționat de către comisie. Tot vorbim de biodiversitate așa în termen general, dar cetățenii nu mai înțeleg de ce nu ne ocupăm de animalele care au nevoie de protecție și atât. De ce vorbim așa în general despre specii? Acum 13 ani, când eram încă tânăr eurodeputat, despre lup vorbeau numai suedezii și finlandezii. Acum au început să vorbească și nemții și în curând cred că o să, să apuce să vorbească și olandezii despre lupi. Deci, întrebarea este, de ce ne blocăm să vorbim numai de anumite specii Cred că motivul este că directiva aceasta este fundamental greșit gândită. În toate directivele se întâmplă lucrul acesta. Să nu uităm că mediul înconjurător se schimbă, este dinamic. Dacă lăsăm directivele să fie atât de rigid construite, ele nu au cum să țină pasul. Uh, eu vă propun să o luăm de la capăt, să facem tabula raza și să o luăm de la capăt și să gândim lucrurile ceva mai inteligent. În orice caz, nu pot să vă cer să-mi explicați dumneavoastră mie, cei de la comisie, de ce ne tot mutăm la Strasburg o dată pe lună, pentru că nu puteți uh, să faceți acest lucru. Dumneavoastră trebuie să-mi explicați, dar explicați-mi măcar cum să le vorbesc cetățenilor mei despre subiectul la care m-am referit mai devreme. Notre coleg uh, Branen. Mulțumesc, uh, domnul Branen. Just to make a suggestion into the debate and, um... Mulțumesc. Am să încep cu, în intervenția mea cu Nelson Mandela. Am lucrat pentru mișcarea anti-apartheid din uh, Regatul Unit și întotdeauna începeam cu Nelson Mandela când voiam să arătăm uh, publicului din Marea Britanie că sunt mult mai mulți uh, deținuți politici în Africa de Sud decât era Nelson Mandela. Acesta era principiul, foloseam imaginea individuală a lui Nelson Mandela pe care toată lumea o cunoștea, pentru că apoi să introducem subiectul mai amplu al numărului mare de deținuți politici din Africa de Sud. Așa am putea proceda și aici cu numărul mare de specii de care e vorba. De exemplu, la noi, în nord-vestul uh, uh, Angliei, se vorbește despre reintroducerea pisicii sălbatice, care la noi în țară este o specie dispărută. Și se pune problema reintroducerii sale în pădurile din nord-estul Angliei. Ideea este însă de a restaura biodiversitatea în sensul său mai amplu. Vorbim despre lupi într unele părți ale Europei, despre pisica sălbatică în, altele păr- în alte părți ale Europei, dar ideea este cum putem să ne asigurăm de faptul că reintroducerea unei astfel de specii, cum este pisica sălbatică, nu se referă strict la acest mamifer, pisica sălbatică, ci la păstrarea și restabilirea biodiversității în general. Aceasta este o dezbatere extrem de utilă, care ar trebui să implice și fermierii mm, uh, în uh, discuție și cred că ar trebui să avem în vedere ambele părți. Pentru că și fermierii din nord-estul Angliei sunt foarte îngrijorați de impactul asupra oilor pe care le cresc al reintroducerii um, pisicii sălbatice. Apoi avem o explozie de populație de uh, cervine în nord-estul Angliei și introducerea pisicii sălbatice ar putea combate acest fenomen, deci trebuie cântărite lucrurile animalele uh, de pradă ar, ar uh, uh, omorâ cu siguranță, uh, de exemplu, cervinele mai slabe, mai vulnerabile și nu pe cele mai puternice, ceea ce ar putea să conducă la o curățare a speciei, să spunem așa. Apoi, ar putea, dacă am reintroduce uh, dacă am reintroduce animalele, ă, ă, pisicile sălbatice, acestea ar risca să ă, distrugă vârfurile unor copaci proaspăt plantați. Deci sunt foarte multe lucruri și trebuie ascultate punctele de vedere ale ambelor părți. Și cred că subiectul reintroducerii pisicii sălbatice în nord-estul Angliei ar putea să redeschidă o dezbatere mai amplă la nivel european în legătură cu reabilitarea biodiversității pierdute în ultimii 20-30 de ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Berder. Very much, uh, Madam Chairman, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mediul înconjurător se schimbă, se spune. Realitatea arată că se schimbă în fiecare stat european, fiecare țară europeană și se schimbă în rău nu în bine. Am putea să numărăm pe degete de la o mână proiectele care îmbunătățesc mediul înconjurător, biodiversitatea. biodiversitatea, natura, legăturile naturale din natură sunt uh, amenințate. Toate acestea merg mână în mână. Ce se întâmplă într-o zonă va avea un efect în altă regiune, criza silențioasă, așa numită criza silențioasă. Și vă propun ca noi toți să să ne, ne întoarcem în locul unde am, unde am, unde am fost la școală, câteva zile, și să vedem cum s-a schimbat zona, unde am învățat pentru prima dată despre natură prin plimbările făcute pe acolo. Și o să vedeți exact în timpul vieții voastre ce s-a întâmplat, care sunt pierderile uluitoare care au avut loc și care au loc în toată Europa într-un mod alarmant. Mă bucur că avem această dezbatere și că discutăm acest subiect, fiindcă după raportul uh, foarte bun de anul trecut, trebuie să facem în continuare presiune uh, în ceea ce privește pierderea biodiversității. Eu o să înaintez un amendament, totuși, în ceea ce privește legăturile cu alte politici, una dintre lucru, punctele slabe ale pacului, dintre multele puncte slabe în momentul în care a fost revizuit, este faptul că pacul nu protejează uh, pășunile. Avem uh, pășuni, zone de pășuni Spania, Portugalia, România, Bulgaria și mai departe, și în sud-estul Angliei, sunt unele pășuni fragile care uh, nu sunt cuprinse în PAC. Și alături de regiunile alpine, așa cum s-a spus deja, în aceste zone de pășune există niște copaci seculari, uh, păduri care sunt uh, um, protejate de Uh, prin modul de a se face agricultură, viața nu este ușoară deloc, dar joacă un rol foarte important în uh, ocrotirea unui număr mare de specii de, uh, de specii și eu am spus întotdeauna că dacă lucrurile nu sunt planificate, nu se vor întâmpla așa cum vrem noi să se întâmple și dacă nu avem un fel de planificare pentru aceste zone, acestea nu vor fi ocrotite până la urmă. Viața acolo este dură și uh, nu este neapărat uh, răsplătită economic, astfel încât avem nevoie de măsuri pentru a-i sprijini pe cei care stau acolo cu turme de oi, de capre și care au, au grijă de mediul înconjurător. Stilul lor de viață trebuie să fie ocrotit și animalele și plantele, speciile care trăiesc acolo cu ei, trebuie și ele să beneficieze de protecția noastră iar asta să vină de pe urma planificării și finanțării în acest sens, în măsuri cum ar fi planul de acțiune. Iată de ce am înaintat în acest sens acest amendament și alte câteva amendamente minore. Deci sper încă o că ne vom apleca asupra zonelor de pășune și beneficiile pe care le aduc nouă tuturor. Mulțumesc, mulțumesc. După toate aceste intervenții, este important să dăm cuvântul și comisii. Domnul notar are cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc, uh, domnule președinte, și pentru ocazia de a vă vorbi astăzi despre proiectul de rezoluție și să reacționez la dezbaterea care a avut loc. Aș dori să lămuresc uh, câteva lucruri și să vă spun că planul de acțiune și mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru reacția pozitivă pe care a avut-o la adresa sa care se manifestă și în proiectul de rezoluție. Deci planul de acțiune nu dorește să înlocuiască strategia de biodiversitate. Planul de acțiune se dorește a fi un instrument pentru a înlesni atingerea obiectivelor. Um, acest instrument totuși este limitat, așa cum recunoaște și planul, fiindcă acoperă o perioadă de numai până la sfârșitul mandatului Comisiei actuale, deci până în 2019. Principalul motiv este că uh, Colegiul comisarului a, comisarilor a hotărât că dorește să, să fie răspunzător în ceea ce privește acțiunile introduse în acest plan, astfel încât până la sfârșitul 2019 vom putea să arătăm foarte clar ce s-a realizat datorită acestei inițiative. Deci acest plan, bineînțeles, nu uh, înseamnă că uh, se opune dezbaterii privind CFM sau viitorul PAC, bineînțeles, în care Parlamentul va juca un rol foarte important ca colegiuitor și autoritate bugetară. Aceasta este o limitare, o limită obiectivă a planului recunoscută de Comisia în, chiar în plan și în comunicarea care însoțește acest plan. Dar planul are totuși potențialul de a-și aduce o contribuție importantă în ceea ce privește atingerea uh, țintelor pentru 2020 în ceea ce privește biodiversitatea. Verificarea de sănătate a arătat că există un potențial neexplorat în directiva privind păsările și habitatele pentru a îmbunătăți uh, starea biodiversității. Iată de ce principal, cele 15 acțiuni și uh, subacțiunile, 100 mm, de subacțiuni care sunt enumerate în planul de care ne ocupăm acum în mod activ cu statele membre și cu autoritățile statelor membre, au ca scop uh, apropierea de aceste obiective. Nimeni nu poate spune astăzi uh, dacă vom reuși sau în ce măsură vom reuși să atingem aceste obiective, dar cel puțin nu recuvețim niciun efort și folosim toate resursele pe care le avem pentru a ne apropia de obținerea acestor rezultate. În egală măsură, vreau să vă spun că unele, să vă vorbesc pe, să vă spun că unele inițiative la care s-a făcut referire în uh, rezoluție, cum ar fi polina, uh, polin, polinizatorii, nu sunt încă definitivate. Munca este încă în, derulare. Iar uh, aceste inițiative uh, așteaptă validarea politică și se, sunt încă în discuție la Comisie și um, se muncește uh, îndelung în ceea ce privește polenizatorii și în ceea ce privește sacrificarea păsărilor, noi avem o foaie de parcurs uh, pentru a rezolva această problemă și cooperăm cu organizații cum ar fi FACE, The Hunters, BirdLife, uh, Impel, alături de autoritățile internaționale și și la nivel internațional, în conformitate cu convenții cum ar fi speciile migratorii, Uh, CMS și acordurile privind uh, speciile de păsări acvatice între Europa și Africa. Acum, uh, pentru a vă răspunde la unele aspecte mai specifice care au fost ridicate în această dezbatere, vreau să lămuresc faptul că noi nu promovăm reintroducerea unor specii în zonele unde au, unde au dispărut. Uh, ce se întâmplă uh, cu lupul și lupii și urși este, urși este vorba despre o redresare, mai ales pentru lupi, în, uh, și de reapariția speciei în uh, zonele de unde dispăruse, fiindcă sistemul acestei directive a înlesnit reapariția speciilor. S-a spus că este nevoie, așa a spus și doamna Kadenbach, Uh, de un sistem, acesta există în, uh, în directivă, dar nu este folosit suficient. Iată de ce avem uh, acțiuni anume în acest plan, pentru ca această flexibilitate, acest sistem flexibil să fie mai ușor de înțeles, mai ușor de folosit și să, și să rezolve problemele care apar la nivelul speciilor. Domnul Gebrandi Uh, domnul Gebrandi, aș vrea să-i răspund în ceea ce privește conflictul între protecția speciilor și biodiversitatea. Numărul de specii protejate în conformitate cu directiva este foarte mare, de peste 1500. Și uh, numai 10, 10 specii uh, pun probleme în anumite zone din Europa. Bineînțeles, asta nu înseamnă că problema este mai puțin importantă în uh, zonele unde există o suprapopulare, uh, dar trebuie să, gând, să ne gândim uh, în termen proporțional când vorbim despre eficiența și eficacitatea directivei. Vreau să subliniez faptul că această directivă nu protejează hibrizii, deci se poate rezolva această problemă în uh, respectându-se în continuare directiva. Apoi, în ceea ce privește um, caracterul static al directivei și uh, faptul că, și faptul că ar fi nepotrivită uh, în ceea ce privește problemele legate de diversitate, Comisia a derulat propria sa evaluare în mod amănunțit și am ajuns la concluzia că aceste directive sunt bune și potrivite. Vă reamintesc că Parlamentul a fost de acord cu această concluzie, fiindcă rezoluția Parlamentului uh, în ceea ce privește diver, uh, directiva privind diversitatea, biodiversitatea, oglindește aceste concluzii și Consiliul la fel și statele membre, deci au fost și ele de acord cu această concluzie. Deci, poate ar trebui să uh, ne mm, concentrăm asupra modului de a folosi aceste instrumente. Faptul că e nevoie de derogare pentru vânarea anumitor specii, nu înseamnă o limitare în ceea ce privește gestionarea speciilor, cum ar fi cormona, cormoranul. De ce nu? Pentru că derogarea este pur și simplu un temei juridic, un temei juridic care permite statelor membre să ia anumite măsuri. Dacă acest temei juridic se poate folosi și nu creează povară administrativă nenecesară, atunci trebuie să fie folosit de statele membre în mod eficient. Se poate folosi pentru vânarea cormoranilor, de pildă și pentru a soluționa problema legată de această specie. Dar asta este o dar asta pe de o parte. Pe de altă parte se uh, pot promova activități care sunt pe urma cormoranilor, cum ar fi pescuitul și acvacultura, prin măsuri de protecție. Există foarte multe măsuri de protecție, foarte multe exemple în acest sens, uh, în ceea ce privește aceste activități economice. Deci noi nu înțelegem de ce nu se folosesc mai mult și pentru a reduce daunele economice pe care le cauzează uh, creșterea uh, populației acestor specii anumitor specii. În uh, rezoluție se face referire la viitor și în plan uh, nu se vorbește despre noul, noul CFM, despre noul PAC, aceasta este structura și natura planului, dar, cum am spus, uh, activitatea referitoare la acest plan și acțiunile 90 11 care se referă la uh, Uh, PAC, politica de vescuit, politicile regionale sunt extrem de importante. De ce? Pentru că finanțarea actuală, care de până în 2020 va continua până în 2022 la nivelul cheltuielilor, chiar până în 2023. Și împreună trebuie să ne gândim cum putem îmbunătăți cadrul pentru viitor, dar să nu uităm la același timp că uh, sistemul actual de cheltuieli va Uh, rămâne în picioare în, următorii 5-6 ani, deci trebuie să ne folosim de toate ocaziile pe care le avem pentru a fi utili acești bani naturii și biodiversității. Acesta este scopul proiectelor. O să mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Vă reamintesc că Termenul pentru depunerea amendamentelor 5 septembrie la ora 11 se va vota în Comisia MVP 12 noiembrie, iar votul la, în plen va avea loc în a doua ședință plenară din octombrie. Acum trecem mai departe la următorul punct, la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea punerii în aplicare a politicii de mediu. Uh, și aici avem mai mulți coraportori. Dau în cuvântul, în primul rând, doamna Pieti Kainen, uh, care este înlocuită doamna de la, de la PPE. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați spus noastră, colega noastră, nici ce scuze, nu poate fi prezentă, dar m-a rugat să vă spun următoarele lucruri. Uniunea Europeană are o legislație de mediu puternică. Totuși, există lacune și probleme în ceea ce se punerea în aplicare în întreaga Uniune Europeană. Deci este foarte important uh, pentru credibilitatea noastră să rezolvăm aceste probleme. Deci uh, salutăm această inițiativă a Comisiei și examinarea punerii în aplicare a politicii de mediu, care ne va permite să ne atingem obiectivele politice și de legislație din Uniunea Europeană în domeniul mediului. Totuși, luăm notă de faptul că e nevoie de noi măsuri privind uh, punerea în aplicare a legislației de mediu și că există deja anumite măsuri, iată de ce așteptăm cu nerăbdare eforturile făcute de comisie și rezultatele acestor eforturi pentru uh, um, ca pentru ca el să fie complet și pentru a introduce aici anumite subiecte importante, cum ar fi schimbările climatice, produsele chimice, în noua versiune. Acest lucru nu se poate face fără să rezolvăm uh, problemele legate de date, de lista de date prin vin anumite chestiuni de mediu și aici ar trebui să sporim uh, capacitatea de a fi comparate datele. În propunerea de rezoluție noi subliniem trei elemente importante. Nevoia de a garanta că problemele de punere în aplicare trebuie să fie uh, discutate la nivel politic și apoi nevoia de a avea mai multă coerență în Uniunea Europeană cu obiective de dezvoltare durabilă și importanța schimburilor de bune practici, precum uh, și analiza interpares de către la nivelul autorităților regionale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, iar acum de la socialiști, doamna Bonafe are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Colega noastră de la PP a explicat deja foarte bine cum stau lucrurile cu această rezoluție, de aceea eu voi putea fi subcintă. Parlamentul și grupul uh, socialiștilor și democraților apreciază foarte mult această uh, uh, inițiativă a Comisiei, pentru că, e adevărat, există reglementări de mediu la nivelul Uniunii Europene care sunt deosebit de avansate și permit protejarea cetățenilor și a resurselor noastre de mediu și naturale, Însă, din păcate, deseori această, aceste reglementări nu sunt suficient de bine puse în aplicare și de aceea este foarte important, așa cum a făcut Comisia, să uh, se vină cu un instrument care să permită o mai bună comparabilitate a datelor între statele membre și la nivel sectorial în special, pentru că această revizuire pune accentul pe elementele problematice în mai multe sectoare, la nivelul apelor, al solului, al calității aerului și așa mai departe. E foarte important să fie bine pusă în aplicare uh, politica de mediu, nu numai pentru cetățeni și pentru mediu în sine, ci și pentru dezvoltarea economică. Vedem foarte bine acest lucru atunci când discutăm despre dosarul economiei circulare, ce înseamnă o reglementare bine respectată în domeniul politicii în ce privește deșeurilor, de, deșeurile. Uh, Același lucru și în ceea ce privește infrastructura. Deci sunt elemente importante și pentru economie. Prin urmare, revizuirea punerii în aplicare a arătat că există lipsuri uh, în statele membre și oferă și unele sugestii de îmbunătățire a situației pentru combaterea acestor lipsuri. Vorbim așadar nu doar de politicile sectoriale, ci și de elemente uh, problematice din cauza lipsei investițiilor necesare și din cauza unei proaste guvernanțe, unei proaste administrări. Prin urmare, Cred că vorbim aici de un instrument nu doar necesar, ci și fundamental pentru întreaga Uniune Europeană, care trebuie luat foarte în serios și de statele membre și de Consiliu, și aș sugera și Comisiei uh, să reflecteze la această problemă, pentru că în cazul în care, dacă sunt multe, dacă nu chiar toate țări, țări sunt multe țări, dacă nu chiar toate, care nu respectă uh, reglementările în materie, chiar dacă unele țări o fac, uh, atunci ar trebui poate revizuite reglementările propriu-zise, propriu-zise. Pentru că poate că el, poate că chiar acele reglementări, pentru că acele acte legislative prezintă unele probleme. Și așadar, așa cum spuneau și colegii înainte, dorim îmbunătățirea situației prin folosirea acestui instrument foarte important, care desigur poate fi îmbunătățit. Am vrea așadar să crească lista sectoarelor vizate ar trebui să ne gândim și la emisiile industriale și la mm, problemele substanțelor chimice, dar vrem să se îmbunătățească și comparabilitatea datelor pentru a putea face o comparație între performanțele din diferitele state membre, astfel încât uh, cele mai puțin uh, mm, de succes să se poată inspira din bunele practici ale celor de succes. Mulțumesc și acum pentru grupul ECR, domnul Demesmecher. Ja, het is al gezegd, uh, mevrouw de... Mulțumesc eh, foarte mult. Ehm, avem o legislație, legislația puternică de mediu nu corespunde aplicării sale. Iată, în ceea ce privește directiva Natura, am discutat deja despre cum stau lucrurile, legislația privind deșeurile, normele de standardele de emisie și așa mai departe. Am putea discuta la nesfârșit. Dacă nu ne luăm mai multe angajamente în ceea ce privește pune la aplicare a acestei legislații de medii, mediu degeaba avem o legislație puternică. Nu va, nu va valora nici uh, cât o ceapă degerată. Deci uh, trebuie să uh, ne folosim de acest mecanism de revizuire pentru a juca un rol important aici. Trebuie sprijinită această idee. Rezoluția are o serie de elemente care permit îmbunătățirea acestui instrument, cum ar fi lărgirea sferei de aplicare, ținând cont mai ales de politica climatică, care, este, care înseamnă o mai bună și o mai bună, uh, și o mai, mai bună colectare a datelor și caracter comparabil a acestora, precum și uh, revizuirile interpares și schimbul de bune practici. Iar exemplele bune pot să fie o sursă de inspirație și de inovație. Raportor, eu sunt raportor din umbră privind pachetul uh, deșeurilor și uh, vreau să vă spun cât de importante sunt uh, bunele schimburile de, de bune practici. Nu trebuie reinventată roata. Putem să învățăm unii de la alții și să facem lucruri extraordinare și se, pot pune în, se poate pune în aplicare și mai rapid legislația. Instrumentele de revizuire în ceea ce privește legislația de mediu ne permit să uh, Uh, să avem o mai bună informare a opiniei publice și a ONG-urilor. Iar uh, aplicarea instrumentelor merge mână în mână cu uh, voința și implicarea actorilor implicați. Trebuie să se folosească pe de-a întregul acest potențial la actorii locali și regionali joacă un rol foarte important în acest sens. în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației de mediu, acest uh, subiect trebuie să fie tot timpul pe ordinea de zi a Consiliului și pentru că este normal. Mă bucură foarte mult proiectul de rezoluție care transmite un mesaj clar și concis. Vă mulțumesc, mulțumesc din partea liberalilor, domnul Ghedandi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-a spus mai totul, nu o să, nu o să am prea mult de adăugat, doar câteva mici aspecte în ceea ce privește uh, nevoia acestui nou instrument. Cred că este o mișcare inteligentă a Comisiei, și anume de a, de a da o abordare suplimentară în afară de aplicarea legislației. Și mă tem că în ultima lună, mai ales la sfârșitul lui iulie, în momentul în care uh, Curtea Europeană de Justiție a cerut uh, Poloniei să să înceteze activitățile de cherestea în pădurea Bielovicea, cu o care a fost pur și simplu ignorată de Polonia, ne-a fost foarte clar că, din punct de vedere juridic, calea de urmat, că, că partea juridică nu este întotdeauna instrumentul cel mai folositor. Acest instrument suplimentar este de aceea cu atât mai important și necesar. Avem nevoie să de câteva criterii, dintre care unul foarte important, care se găsește care este necesar și în abordarea inițială, este voința statelor membre. Și domnul Demesna care a spus acest lucru. Dacă statele membre nu doresc să acționeze cu, prin intermediul acestor instrumente de soft power, să zicem, acesta își pierde eficiența. Deci, iată, aceasta este o chestiune foarte importantă, o întrebare ce trebuie adresată nu neapărat Comisiei, ci și statelor membre. Sunt gata să participe pe de-a întregul în această nouă abordare? Și un al doilea rând, care, un al doilea aspect este importanța transparenței. Ușor ne putem ascunde în spatele ușor închise cu acest instrument și după aceea depindem 100% de rapoarte din partea Comisiei în ceea ce privește eficiența acestui nou instrument. Dar eu cred că transparența este esențială aici, iar pentru noi, deci pentru opinia publică, care poate să afle astfel care sunt succesele și efectele acestei noi abordări. Să păstrăm deci direcția și să sperăm în continuare că acest instrument va fi un instrument eficient în plus pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Nu mai avem alți coraportori în sală, dar Doamna Kadenbach a cerut cuvântul. Mulțumesc. Doar o observație referitoare la ceea ce a spus colegul uh, Gerbrandi în ceea ce privește meșteșugarii. Cred că ar fi foarte util pentru implementare implementarea legislației de mediu dacă am arăta mai degrabă, care, mai, mai mult, care sunt obiectivele. De multe ori, în ceea ce privește legislația de mediu, opinia publică are senzația că e protejată sau șican, șicanată, din potrivă, uh, industria, economia, pentru că se impun restricții noi și noi, dar prea rar se vorbește despre de ce vrem să reducem emisiile. Nu vrem să reducem emisiile ca să enervăm economia și ca să reducem nivelul de viață al europenilor. Este vorba de a evita X milioane de îmbolnăviri uh, în Europa. De aceea, astfel încât să nu investim banii publici în tratarea unor boli, ci în prevenție mai degrabă. Deci, pentru toate aceste lucruri am avea nevoie de uh, o documentare și a costurilor lipsei de acțiune. Uh, vorbim tot timpul despre cât costă să, intro, să uh, introduci un nou filtru sau să faci o stație de epurare, dar cât ne-ar costa dacă nu am face-o? Și cred că dacă am arăta oamenilor uh, ce se întâmplă când nu se investește, uh, și uh, e clar că există unele costuri, uh, Uh, chiar dacă nu pot fi calculate cu exactitate, cred că oamenii ar înțelege mai bine. Și asta nu numai în perspectiva alegerilor din 2019, și, ci și în general pentru a avea mai multă înțelegere pentru legislația europeană. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină înainte să dau Mă scuzați, doamna Dali. Um, I would like to just make um, two... Mulțumesc. Două remarce pe scurt după această discuție. O chestiune pentru comisie, fiindcă comunicarea comisiei, după părerea mea, în ceea ce modul în care a fost aplicată și uh, transpusă legislația europeană de mediu este limitată, nu acoperă schimbările climatice, uh, emisiile industriale, economiile de energie și măsurile de eficiență energetică, substanțele chimice și uh, măsurile de mediu în domeniul transportului, uh, sectorul nuclear, pescuit și așa mai departe și trebuie să uh, ținem cont de acest lucru, fiindcă doar așa vom înțelege mai bine ce se întâmplă și nu vom analiza legislația de mediu într-un mod atât de restrâns. Apoi, Problema este, după părerea mea, faptul că avem reglementări eh, și legi obligatorii în domeniul mediului înconjurător, dar din păcate statele membre le consideră pur și simplu recomandări ale comisiei. Așa se comportă și cred cu sinceritate că nimic nu um, subminează mai mult credibilitatea unei autorități publice decât o lege neaplicată, care nu se aplică și care este pur și simplu nerespectată. De multe ori se spune și înțelegem că Uniunea Europeană are ambiții mari în ceea ce este aspectele importante și uneori nu obține rezultate în ceea ce privește aspectele mai puțin importante. Și asta în ceea ce privește legile, iată, există legi care nu sunt respectate pur și simplu de statele membre. Și cred că respectarea, conformitatea și punerea în aplicare acestea sunt aspectele principale ce trebuie discutate uh, chiar și mai târziu, chiar și la plenară, trebuie neapărat să punem accent pe, accentul pe acest, pe acest lucru și să ne asigurăm că legile pe care le avem scrise se materializează și duc la rezultate și în statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Euh, Din punct de vedere personal pot să spun că sunt de acord cu toți cei care au intervenit uh, și este clar că trebuie să facem și un pic de pedagogie, dar mă adresez comisiei care sunt sancțiunile ce pot fi aplicate în cazul în care este necesar și cum acompaniem statele membre care poate au dificultăți în a pune în aplicare o politică de mediu. Este nevoie de o politică de mediu adaptată Uh, și pe măsura fiecarei dificultăți care se poate găsi în fiecare stat membru sau în fiecare teritoriu. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină din partea deputaților, voi da cuvântul Comisiei Europene domnului Ciobanu Dordea, director la Comisie. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc uh, și membrilor comisiei pentru sprijinul, uh, dincolo de grupurile politice, pentru această inițiativă a comisiei și pentru um, votul um, și uh, sprijinul arătat prin vot la întrebările orale din această dimineață. Voi continua în limba engleză. Aș vrea să i asigur pe membrii comisiei um, referitor la intențiile comisiei când a luat această inițiativă. Ne-am gândit că este nevoie de un accent mai puternic asupra implementării regulilor actuale. Avem multe reguli, multe uh, obiective ambițioase și pentru credibilitatea noastră în ochii cetățenilor, dar și pentru credibilitatea Uniunii în ochii statelor terțe, este deci esențial ca um, actele să uh, fie în conformitate cu vorbele. Și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că și operatorii economici beneficiază de pe urma regulilor de mediu. Am dorit de asemenea ca asta să fie și un sistem de alertă timpurie pentru luarea de decizie politică, uh, să creștem conștientizarea în rândul uh, factorilor de decizie politică uh, a importanței regulilor de mediu, dar și în rândul publicului, bineînțeles. Uneori eh, regulile sunt foarte eh, complicate și este greu să se înțeleagă efectele dorite. Noi doream tocmai ca mm, aceste acte normative să fie mai ușor de citit, de înțeles eh, și să simplificăm tocmai înțelegerea mm, politicilor noastre. Doream de asemenea să arătăm și cum interacționează diferitele reguli din diferitele sectoare între aer și apă, mm, aer și natură. Există legături în uh, politica de mediu, dar după cum mai mulți din, uh, dintre dumneavoastră au menționat mai devreme, există reguli între uh, reguli de mediu și politica de transport sau cea, de, sau cea agricolă Um, și mă refer, de exemplu, și la politica agricolă comună. Există legături între uh, politicile de mediu și uh, politicile energetice. Deci trebuie să menținem, uh, să avem în vedere această imagine de ansamblu. De asemenea, am dorit să um, vedem care sunt de fapt cauzele lipsei de implementare. Și de multe ori ele sunt foarte sensibile politic. Uneori nu este finanțare, uneori distribuția responsabilităților între autoritățile naționale și regionale nu este foarte clară. Nu comisia este cea care uh, delimitează uh, competențele. Acest lucru se decide la nivelul autorităților naționale. Însă, dacă însă numai apoi se uh, alocă uh, instrumente la nivel uh, regional și local. Dar trebuie să se și facă acest lucru astfel încât aceste autorități să poată aplica regulile. Știm că majoritatea statelor membre, responsabilitatea de implementare pentru regulile de mediu la nivel european, regulile de mediu europene au fost alocate, au fost date aceste competențe autorităților uh, locale și regionale. Uneori li lipsește capacitatea administrativă. Așadar, asta am dorit să subliniem, fără să reducem responsabilitățile de uh, aplicare pe care le are Comisia în conformitate cu tratatele. Unii din partenerii noștri, inclusiv din comunitatea ONG-urilor, s-au temut uh, că Comisia ar putea să, comisia ar putea să îi se dilueze uh, puterile de um, aplicare. Nu, doream să trimitem o alertă timpurie statelor membre, astfel încât ele să vadă ce vedem noi când vedem uh, privirea de ansamblu mai ales în domeniul de mediu, implementarea durează mai mulți ani. Deci nu e vorba numai de a schimba regulile, este vorba de a mm, uh, investi în timp, uh, în mod timpuriu în sisteme de tratare a, apei, uh, a lua măsuri în ceea ce privește traficul, gestiunea deșeurilor, durează ani de zile trebuie, și asta am și făcut, să semnalăm și să semnalizăm către statele membre că trebuie să abordeze problemele într-o etapă uh, mai timpurie. De asemenea, um, um, aș dori să um, să-i liniștesc pe cei care au susținut această rezoluție și pe cei care au intervenit astăzi că îi ascultăm și că Uh, în a doua ediție a acestui raport planificăm să uh, abordăm uh, tocmai problemele pe care le-au menționat. Deci i-am ascultat și suntem de acord. Prima ediție a fost și un test pentru capacitățile noastre de a face față imaginii de ansamblu, agregarea datelor, cooperarea institu- interinstituțională. Am dorit de asemenea să testăm cum vor fi, va fi primit de către statele membre și cum putem coopera cu statele membre. Deci, v-am ascultat și în ceea ce privește comparabilitatea datelor. Când ne uităm la uh, statistice, multe ori ele sunt uh, dincolo de uh, frontiere, nu în toate domeniile, însă aș dori să vă atrag atenția și asupra faptului că uh, nu am avut uh, ca scop să facem un concurs de frumusețe, um, un, concurs între statele membre. Doream să atragem atenția unui stat membru X sau Y um, cum se um, poziționează față de celelalte state membre. Deci nu dorim să Uh, punem accentul pe aspectul de uh, concurență, ci să uh, aprofundăm analiza. De asemenea, suntem de acord în ceea ce privește nevoia de a face schimb de bune practici. Cei care ați citit această pagină de sumar, care mm, prefațează fiecare raport de țară, vor vedea că am dedicat câteva aliniate pentru a vedea care sunt cele mai bune performanțe pentru fiecare țară. Am uh, folosit însă un aliniat și pentru a sublinia problemele principale în fiecare stat membru. Deci punem accent pe bunele practici. Am creat un instrument de schimb uh, peer-to-peer -peer între statele membre și credem că în septembrie vom putea activa mm, utilizarea pentru prima dată acestui instrument. Putem spune de asemenea că statele membre au participat la această revizuire. Am avut um, ecouri pozitive din partea Consiliului, am avut uh, dezbateri bilaterale cu mai multe state membre și vom continua să facem asta în această toamnă și în primăvară. Un element crucial la care ne gândim uh, când e vorba de acest uh, uh, dialog extins este că nu trebuie să vorbim numai cu autoritățile de mediu, trebuie să vorbim cu ministerele de agricultură, de transport și așa mai departe. Și trebuie să putem să vorbim și cu organizațiile oamenilor de afaceri, nu numai cu ONG-urile de mediu. Am vrea să Uh, lăudăm diferite autorități naționale din statele membre care au organizat dezbateri uh, care au mers dincolo de comunitatea de mediu. Am avut o o experiență pozitivă cu Belgia, de exemplu, o experiență foarte pozitivă cu Ungaria în acest uh, domeniu și cu câteva alte state membre. Republica Cehă, de asemenea, și ne pregătim pentru mai multe dialoguri deschise, pozitive, care să depășească uh, granițele stricte ale sectorului de mediu. Uh, urmează Luxemburgul și Finlanda în următoarele luni. Aș vrea de asemenea să vă răspund, doamnă președinte, la întrebarea dumneavoastră la finalul dezbaterii, și anume sancțiunile. Sancțiunile sunt uh, cele definite deja de dreptul Uniunii Europene pentru încălcarea uh, regulilor uh, dreptului mediului. Deci Comisia nu va ezita să-și folosească puterile în momentul în care identifică probleme în aplicare și, bineînțeles, ținem cont și de ce am găsit, de rezultatele obținute în timpul uh, revizuirii implementării politicilor de mediu. Deja am pus în aplicare un sistem peer-to-peer, -peer de, inclusiv de asistență între statele membre. Iar în luna ce urmează îl vom folosi deja pentru prima dată. Comisia dorește să sprijine acestei comisii pentru sprijinul, pentru uh, revizuirea și evaluarea politicilor de mediu și am dorit să vă rugăm să sprijiniți și munca noastră în ceea ce privește implementarea. Ne-ar bucura dacă o parte a agentei noastre politice ar fi sprijinul pentru o implementare puternică a regulilor de mediu în circumscripțiile dumneavoastră. Putem coopera mai strâns cu dumneavoastră și asupra acestui punct în cazul în care vă doriți acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste explicații detaliate. Vă amintesc datele importante pentru această propunere de rezoluție. Întâi, termenul pentru amendamente, 6 septembrie la 11, votul în Comisia de Mediu 11 sau 12 octombrie. Votul în plen ar trebui să aibă loc în sesiunea din noiembrie. Nu avem nimic la punctul diverse, deci putem să încheiem aici reuniunea noastră. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au rămas până la final și vă amintesc că ne revedem săptămâna viitoare, pe 7 septembrie, la ora 9, ca de obicei. Mulțumesc tuturor! Merci.